Punctul 1 avem adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă reamintesc tuturor că reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Vă rog să aveți la îndemână și cartela electronică de vot, fiindcă vom începe imediat să votăm și va fi o votare electronică. Primul punct care va fi votat este al cincelea raport al Comisiei privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013. Raportor este domnul Vaughan, care dorește să și intervină. Vă rog. Thank you, uh, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez un aspect Acum câtva timp am primit un mesaj de la doamna Ceascova cu privire la amendamentul numărul 9 și ne-a informat că dorește să retragă amendamentul respectiv, numărul 9. Bun, spune domnul președinte, am fost informați în acest sens, se retrage acest amendament și propun să trecem direct la vot. Votăm prima parte Compromisul de amendament 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm cea de-a doua parte a, a, compromisului de amendament, amendamentului de compromis numărul 1, deci partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a, închi- s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 cu amendament oral al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 este retras, deci se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm rezoluția finală astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă și 0 abțineri. Felicitări raportorului și acum trecem la descărcările de gestiune pentru agenții. Începem cu descărcarea de gestiune 2009, performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor. Raportor este domnul Stavrakakis. Dacă nu există observații, începe, trecem direct la vot. Amendamentul oral numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15, prima parte, s-a deschis votul cu amendament oral. S-a deschis votul s închis votul. Se respinge. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Votul. Se respinge. Amendamentul 21 cu un amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul F, amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția astfel modificată, s-a deschis votul a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Felicitări domnului raportor. Trecem la descărcarea de gestiune 2009. Colegiul European de Poliție, CEPOL, același raportor, domnul Stavrakakis. Începem cu propunerea de decizie privind descărcarea și votăm amendamentele 1 și 2 împreună, care sunt identice. S-a deschis votul. Chiusa. Aprovat cu 25 voti a favoare. Adoptat cu 25 de voturi pentru. Și acum supun la vot propunerea pentru închiderea conturilor. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, nici abținere, niciun vot împotrivă. Trecem acum la uh, rezoluția finală. Alineatul 1 al Comisiei Libe. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, libe. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Un amendament oral. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18, comandament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Comisia Libe, amendamentul numărul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 no. ci sono tutti i relatori? unica, è questo. Insieme. unica. Emendamentul 20. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Votul s Se respinge. Amendamentul 11. Libe. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 7, la votat... Amendamentul 27. S-a deschis votul. Mm. Chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm uh, moțiunea în ansamblu său cu modificările respective. Votul s-a deschis. Votul s-a închis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 eu, mie mi se pare că am votat și am și zis cu 25 pentru, nicio obținere, nici, niciun vot împotrivă, eu cred că am votat. Da, da, am votat. o un'altra volta. Bine, mai votăm o dată, pentru că, iată, suntem, avem dubii. S-a deschis votul. Deci propunerea de decizie pentru descărcare. Votul s-a închis. Da, eu, cum, e, eu, cum am spus, votaseram deja. 24 de voturi pentru. Deci se adoptă. Um, can I propose we do a block? Vă propun să facem un vot în bloc la următorul, pentru că văd că am doar plusuri pe listă și cred că am putea vota în bloc. Una bloc vot, Votare în bloc, nu. No. no, non sono d'accordo, quindi. Nu, ă, colega Macovei se opune. Vorbea, vorbim acum de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară. Asta votăm. În primul rând votăm propunerea de decizie pentru descărcare. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis votul se adoptă. 22 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Propoia decizie pentru închiderea uh, conturilor. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă cu 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, obținere. Trecem la rezoluție. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. Uh, Envi, e vorba de amendamentul Envi. Votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 2, s-a deschis votul, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 3, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 4, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Envy. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm rezoluția în ansamblul său cu modificările. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi pentru 2 împotrivă și nici obținere. Foarte bine. Acum am ajuns la... Bine. La uh, Agenția Europeană pentru Medicamente. Raportor, colegul Stavrakakis. Și începem cu propunerea de decizie pentru descărcare, acordarea descărcării. Amendamentele 1 și 2 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Nu, spune președintele, votăm propunerea de decizie în ansamblu său. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi pentru, 3 împotriva și nicio abținere. Trecem acum la uh, propunerea de uh, decizie de descărcare de gestiune, de închidere a controlului. Votăm amendamentul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm, votăm acum propunerea în asamblu său cu modificările. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru nicio obținere, niciun vot împotrivă. A cerut cuvântul colegul Stavrakakis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Înainte să votăm rezoluția Următoarea aș dori să uh, comentez uh, unele amendamente pe care cred, le găsesc eu controversate. Mă refer la amendamentele care doresc să creează o nouă subrubrică pentru uh, uh, medicamentul mediator, implicând că aceste medicamente care sunt puse în circulație s-ar putea să fie periculoase pentru sănătate. Astea sunt afirmații foarte grave, înțelegeți, sper, cu toții mai ales că nu există probe în favoarea lor. Acestea fiind spuse, eu consider că medicamentul mediator ar trebui, sigur, examinat în detaliu, printr-o procedură transparentă, și pentru că există cazuri de decese și datorăm acestor persoane să investigăm situația în detaliu, dar nu prin, uh, uh, prin câteva lineate în raportul de descărcare. Eu cred că ar trebui să facem asta în cooperare cu, uh, cu Comisia de Specialitate ENVI într-o audiere bine pregătită cu participarea unor experți. Joia trecută, conferința președinților a autorizat o vizită la IMEA unde coordonat- și coordonatorii Envi au discutat să uh, organizeze o audiere în legătură cu această agenție. Uh, iată, aici se poate verifica uh, acest caz. Dar de asemenea vom aduce, ne vom face și noi contribuția. Am votat la raportul orizontal și am cerut Curții Europene de Conturi să facă audituri în legătură cu agențiile care s-ar putea să prezinte un potențial conflict de interese. De asemenea, în acest raport noi solicităm Serviciului de Audit Intern să uh, uh, desfășoare un audit la aceste agenții. Din partea grupului meu politic v-aș informa că dacă aceste amendamente vor fi adoptate, noi vom vota împotriva rezoluției în întregul sau vă rog. Mulțumesc. Grație lei. Mulțumesc, spune președintele. Cred că putem să trecem la vot. Votul rezoluției și votăm amendamentul numărul 6. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Respinto. Se respinge. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Eh, votul s-a, deschis. votul s-a deschis. Usa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21 cu amendament oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22, partea a doua. Amendamentul 22, oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 24. Votul s-a deschis. Aprova. Uh, chiusa la votazione. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 25 se pare că a fost retras. Într-adevăr. Acum amendamentul 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Amendament. Se adoptă. Amendamentul 29. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Respinto. Se res... Amendamento 30, votazione. Amendamento 30. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 31. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Approvato. Se adoptă. Emendamento 28, la votazione. Amendamentul 28, votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Aprobat. Emendamentul 32. Se adoptă. Amendamentul 32. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Envy. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Votul s-a deschis. Ciusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. Ciusa. Votul s-a închis. Se respinge. Emendamentul 4. La votazione. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Prego. Intervenție fără microfon. I forgot my voting card sì. Mi-am uitat uh, cartela de vot, deci vă rog să-mi adăugați votul. Va bine. Bine, de acord, spune președintele. Amendamentul 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 36, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 37, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 38, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 39, votazione aperta. 39, votul s-a deschis. Chiusa. Aprobat. Votul s-a închis, se adoptă. 40. Votul s-a deschis. Ciusa. Votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 41. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 42. Votul s-a deschis. Ciusa. Votul s-a închis. Se adoptă. 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 44. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Pat... Amendamentul 45. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă și votăm moțiunea de rezoluție în ansamblu său cu modificările respective. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 16 voturi pentru, 8 împotrivă. 9 voturi împotrivă. Casa, Complimenti al relatore, passiamo... Felicităm raport. Prego. Vă rog. Um, 4 amendment nv 4 which is the result? La MV4, care a fost rezultatul votului? What? It's minus? It... MV, 4 unde sta nv 4 nv 4 minus. Okay. Passiamo adesso al discarico 2009. Trecem la descărcarea 2009 Agenția de Aprovizionare a Euratom, al tot le Gustavo Rakakis și începe cu propunerea pentru decizia de acordare a descărcării și supun la vot amendamentul oral numărul 1 împreună cu amendamentul 2 care sunt identice. Votul s-a deschis. E chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. 20 de voturi pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Acum votăm rezoluția, proiectul de hotărâre, astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Trecem acum la descărcarea de gestiune, propunerea pentru închiderea conturilor, avem amendamentul oral numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea de decizie în întregime astfel modificată. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Trecem acum la propunerea de rezoluție, amendamentul oral numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, amendament oral, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 7, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Votăm acum propunerea în întregime astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Și acum avem ultimul vot al acelui raportor, domnul Stavrakakis. Agenția Europeană pentru gestionarea cooperatorii operative la frontierele externe ale statelor membre UE, Frontex. Avem propunerea pentru descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 1 împotrivă, obținere se adoptă. Proiectul de raport pentru descărcarea de gestiune s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 22 de voturi pentru, un împotrivă și o abținere. Trecem acum la propunerea de rezoluție, amendamentul LIBE 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul LIBE 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea de rezoluție în ansamblu său astfel, de, astfel modificată se votează acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, un împotrivă și o abținere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Oși, membru al Curții de Conturi Europene, raportorilor din umbră, asistenților mei și, desigur, secretariatului pentru buna colaborare pe care am avut-o în ultimele 5 luni de activitate. Le mulțumesc foarte mult! Grazie a lei per il lavoro svolto. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru această activitate. Questo. Chi è pure? Berman? Berman. E chi E qui, al, lado de lato di ah. in tre. So. Diamo la parola prima lui? Sì, eh, prima lui, è un momento. Bene. Passiamo, a... sì, sì, prima il relatore. Passiamo adesso al punto 11 dell'ordine del... Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Raportul special numărul 11 din 2010 al Curții de Conturi Europene în care este vorba despre gestionarea de către Comisia sprijinului bugetar general în țările ACP, America Latină și Asia și dăm cuvântul raportorului, domnul Berman. Aveți cuvântul. Ehm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să știm cât timp avem pentru acest punct, pentru introducerea acestui punct mai ales. Cam 10 minute avem, spune președintele. Bun, atunci voi încerca totuși să vorbesc mai puțin de 10 minute. Domnule președinte. În uh, lumea colaborării pentru dezvoltare, uh, gestiunea sprijinului bugetar este un aspect extrem de important. Foarte multe ONG-uri se implică în acest domeniu și Comisia Europeană de asemenea, iar printr-un comunicat de presă din 2005 acest uh, aspect s-a generalizat. De asemenea și declarația de la Paris a oficializat acest ajutor. Ajutorul pentru dezvoltare este pus la dispoziție în formă unor ajutoare directe, sprijin bugetar direct, există sprijin bugetar general sau sprijin bugetar sectorial. Aceasta duce la faptul că uh, cel din, uh, în cel de-al 10-lea Fed, bugetul, uh, ajutoarele pentru sprijinul bugetar sunt aproximativ 48, 60% în total. Așadar, um, comisia noastră s-a ocupat de acest subiect și uh, sprijinul bugetar are foarte multe avantaje. Avantaje foarte clare pentru că se pot elibera mai multe ajutoare prin, aceste instru- prin acest instrument și aceasta vine, bineînțeles, în favoarea țării respective. Țara beneficiară poate să aibă un cuvânt de spus în acordarea acestui ajutor și, în plus, uh, guvernele trebuie să intre într-o colaborare cu diferiții donatori pentru a putea asigura acest sprijin. Contactele sunt din ce în ce mai bune și parlamentele naționale sunt și ele implicate, societatea civilă este mai ușor de implicat în aceste uh, schimburi, în aceste ajutoare și prin aceste instrumente putem cu adevărat să avem un ajutor uh, eficient. Dialogul dintre Comisie și uh, statele membre și, pe de altă parte, țările beneficiare trebuie să fie îmbunătățit. Aceasta ar putea duce la o mai bună armonizare și o mai bună coordonare între donatori. Astfel, uh, eficiența acestui sprijin trebuie să fie sporită. Acesta este și scopul nostru prin faptul că o mare parte din ajutorul pentru dezvoltare va trebui să treacă acum prin instrumentul sprijinului bugetar. Curtea Europeană de Conturi a întocmit un studiu și a verificat felul în care Comisia a formulat obiectivele sale, felul în care a gestionat riscurile și felul în care s-au implementat programele de sprijin uh, pentru uh, gestiune de sprijin bugetar. De asemenea, nu s-a vorbit neapărat de felul în care s-au cheltuit banii, dacă s-au cheltuit într-o manieră eficientă, ci mai degrabă de felul în care Comisia a gestionat toate aceste aspecte care țin de sprijinul bugetar. Curtea de conturi a făcut câteva comentarii critice, s-au constatat mai multe puncte problematice în ceea ce privește metoda și gestiunea ajutoarelor acestora. O pe scurt, probabil Curtea de Conturi, care va lua cuvântul după aceea, bănuiesc, a ajuns la concluzia că Comisia nu a făcut eforturi suficiente pentru a fi mai precisă atunci când e vorba de obiectivele stabilite pentru fiecare țară. Comisia nu a gestionat destul de bine, de asemenea, nici riscurile. Există riscuri mari, pe de o parte, faptul ca banii să ajungă în buzunarele greșite sau, pe de altă parte, să fie cheltuiți în alt, pentru alt, uh, alte activități. După părerea Curții de Conturi, așadar, Comisia trebuie să perceapă mai bine aceste probleme și să facă ceva pentru a îmbunătăți aceste două laturi. În plus, programele nu au fost destul de bine administrate, având în vedere obiectivele pe care le aveau de asemenea, și um, diferitele consecințe care au decurs din uh, implementarea acestor programe nu au fost uh, prea bine prevăzute. Curtea de conturi a ajuns de aceea la concluzia că și Comisia trebuie să se concentreze în rapoartele sale pe avantajele potențiale, dar și pe avantajele concrete. După ce a exprimat uh, această critică, poate că ar trebui să facem o legătură și cu raportul meu și anume să înțelegem că sprijinul bugetar este un aspect extrem de important. Trebuie să fie un instrument care să funcționeze, funcționeze bine în cadrul ajutorii pentru dezvoltare, dacă este însă bine implementat. Ce înseamnă bine implementat? Înseamnă că avantajele pe care le menționam înainte, așa există un cuvânt în engleză pentru aceasta, ownership, care funcționează foarte bine și care descrie ideea că oamenii care beneficiază de, aceste sprijin, de acest sprijin vor putea să aibă ceva de zis. Mainstreaming, de asemenea, este un termen foarte la modă. Sunt foarte multe termeni, foarte mulți termeni care se folosesc în uh, contextul colaborării, dar uh, mai bine le lăsăm deoparte pentru că mie nu-mi plac foarte mult aceste concepte. În calitate de raportor însă mă îngrijorează faptul că Curtea de Conturi este de părere că Comisia nu gestionează destul de bine riscurile pe care le aduce cu sine sprijinul bugetar. Există, deci, o gestiune a riscului destul de deficitară. Și anume ca proiectele să nu funcționeze bine sau ca banii să ajungă în, la alți destinatari. Comisia are dreptate, spune că o abordare dinamică la sprijinul bugetar este extrem de importantă. Iar o țară care încă nu are un sistem financiar destul de puternic, dar care este pe drumul ce bun, trebuie să primească un sprijin bugetar deja. Aceasta este, de fapt, ideea de bază care se ascunde în spatele conceptului de ajutor dinamic. 17 din țările care au primit sprijin bugetar, mai ales uh, majoritatea sunt în America Latină, 17 din uh, aceste țări sunt însă în topul uh, listei țărilor corupte, ceea ce nu este un lucru care ar favoriza, bineînțeles, o, o dezvoltare eficientă. Trebuie deci o monitorizare foarte eficientă în aceste țări pentru ca să știm exact ce se întâmplă cu fondurile respective. Curtea de conturi este destul de pesimistă în ceea ce privește posibilitățile care ne stau la dispoziție. Bineînțeles, sprijinul bugetar este foarte important, dar la cele 17 țări de care vorbeam trebuie să avem grijă foarte mare ce se întâmplă cu banii. Apoi, uh, permiteți-mi o altă remarcă legată de aceasta, și anume că dacă sprijinul bugetar depinde de controlul parlamentar în țările beneficiare, atunci acesta ar trebui sporit, acest control parlamentar. Și atunci Comisia ar trebui, într-adevăr, să investească mai mult. Dacă nu dorim să avem un control parlamentar național mai bun, atunci parlamentele naționale nu vor ști exact ce se întâmplă, nu vor putea controla ceea ce se întâmplă, nu vor avea personal la dispoziție. Și nu se va putea face așadar un uh, control parlamentar eficient în general. Iar apoi Comisia va trebui de asemenea să înțeleagă faptul că uh, și Curtea de Conturi uh, a criticat uh, abordarea generală în cazul buget, uh, sprijinului bugetar. A spus că acest ajutor ar trebui să fie mult mai bine gestionat în ceea ce privește specificitățile țării destinatare. Comisia și statele membre ale Uniunii Europene ar trebui, deci, să abordeze acest subiect uh, mult mai cu atenție, pentru că plus valoarea Uniunii Europene este exact ponderea Uniunii din punct de vedere politic în lume. Iar la sprijinul bugetar, într-adevăr, dialogul politic cu țările destinatare este foarte important și în acest context Comisia și statele membre trebuie să aibă aceeași abordare, să vorbească cu aceeași voce. Dacă nu se întâmplă așa ceva, atunci există pericolul ca un, o țară să primească sprijin bugetar pentru că o, Comisia dorește, dar statele membre să nu fie de acord cu acordarea de ajutor acestei țări. Este extrem de riscant să procedăm așa și astfel și plus valoarea Uniunii Europene va fi uh, subminată. Cred că ar trebui să fim deci mai critici față de propria noastră abordare și să ne gândim și cum ar putea statele membre să integreze mai bine criticile care au fost exprimate. În uh, foarte multe state în curs de dezvoltare, uh, politica Uniunii Europene este una proprie, fără ca să existe o coordonare adevărată. Apoi, este important de asemenea să ne asigurăm faptul că delegațiile Uniunii Europene să aibă și ele ceva de spus și anume să dețină personalul necesar care ar putea să îi ajute să acționeze în cadrul sprijinului bugetar. Delegațiile sunt de multe ori de bună credință, dar nu pot lucra cum trebuie pentru că le lipsește expertiza și le lipsește personalul. Trebuie deci să îmbunătățim și acest aspect și în final Aș dori să vorbesc și despre faptul că și Comisia ar trebui să-și îmbunătățească modul de raportare, faptul că trebuie să existe și o evaluare cantitativă și un raport anual despre folosirea sprijinului bugetar anual. Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportorului și acum îi dau cuvântul domnului Eigensen de la Curtea de Conturi. <clears throat> Mr. Chairman, uh, thank you for... Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat aici în fața Comisiei dumneavoastră și voi încerca să vă fac o prezentare succintă a rezultatelor rezultatelor uh, obținute din urma acestui raport. Cred că inevitabil va trebui să mă uh, refer la unele probleme menționate deja de domnul raportor. Uh, am citit raportul și cred că este un rezumat foarte bun al activității noastre. După cum uh, e clar din prezentarea pe care s-a auzit e vorba de o parte foarte importantă a ajutorului uh, extern al Uniunii Europene. E vorba de 50, circa 50% uh, din, din bani care se acordă prin acest mecanism. E relativ simplu de descris. E vorba de bani acordați direct, care intră direct în bugetele naționale. Despre asta vorbim aici. Și E vorba de avantaje potențiale oferite de acest sistem. De aceea a fost modalitatea preferată de la declarația de la Paris și alte documente similare. Puteți, desigur, să uh, uh, acordați volume importante în mod previzibil pentru țările beneficiare. După cum uh, a spus raportorul, este un mod prin care se consideră că ă, țările beneficiare pot gestiona mai bine acești bani. De asemenea, ă, ajută la îmbunătățirea gestionării financiare a respectivelor țări, ă, pentru că vorbim despre un proiect, proces integrat. Țările care primesc acești bani, în mod normal, își pot îmbunătăți, îmbunătăți procedurile de bugetare, de audit și așa mai departe. De asemenea, Uh, se, pot să menționez și o responsabilizare mai mare a țărților beneficiare și apoi se poate face o monitorizare mai bună a ceea ce se întâmplă cu bani, lucru care se și întâmplă. Uh, de exemplu, ne-am deplasat în Rwanda în timpul uh, toamnei și am avut o întâlnire în fiecare lună din ca, între secretarii de stat ai guvernelor beneficiare și donatorii principali era vorba deci de un dialog continuu în legătură cu modul în care se utilizează banii în uh, diversele țări beneficiare, lucru care ne ajută și la uh, îmbunătățirea coordonării între diversi donatori. Ce am făcut noi? Ei bine, am făcut un audit în legătură cu eficiența acestui sprijin uh, bugetar general. Concluzia este că Comisia a făcut eforturi considerabile pentru a încerca să îmbunătățească sistemul, însă, sigur, mai există și slăbiciuni, puncte slabe și vedem că mai există și loc, e loc de îmbunătățiri. Mă voi ocupa uh, de acest lucru, am aici șapte puncte pe care doresc să le menționez, dar înainte dați-mi voie să spun că, după câte știu eu, în general, Comisia ne-a acceptat concluziile și, de fapt, a demarat un proces larg, a produs o uh, carte verde pe această problemă și deja cartea verde este disponibilă pentru a se demara și o dezbatere largă. Acum, în legătură cu observațiile pe care tocmai le-am menționat. Ei bine, în aceste programe, de obicei, Există obiective de management macroeconomic și financiar, măsură pozitivă, credem noi, însă acestea pot fi similare nu pot fi similare în toate țările, nu țin cont în uh, destul de circunstanțele diferite din aceste țări. De asemenea, există cazuri în care prioritățile țărilor respective s-au schimbat pe când programele nu. De asemenea, există o tendință Uh, ca aceste obiective să fie prea generale. Dacă ele trebuie să fie uh, utile, atunci trebuie să fie destul de clare, destul de concrete, trebuie să se înțeleagă ce înseamnă cu adevărat o îmbunătățire. Și uneori lucrurile nu se întâmplă așa, astfel încât e greu de făcut o evaluare și de văzut dacă uh, țările beneficiare într-adevăr au primit bani destui pentru obiectivele pe care vor să le îndeplinească. În al doilea rând, Eh, managementul riscului și un cadru eh, corespunzător pentru aceasta. Comisia trebuie să dezvolteze, lucru menționat de raportor, trebuie să eh, aibă un sistem mai bun pentru o evaluare și o reducere a riscurilor, cum s-a și menționat. Există riscuri uh, specifice pentru acest context. Noi cheltuim uh, sume importante de bani prin intermediul guvernelor centrale și sigur că există riscuri financiare aici, riscuri de gestionare, însă există și riscuri legate de strategia de dezvoltare. Și cadrul, ca să rezolvăm această problemă, este foarte necesar. Acum, motivul uh, pentru care am hotărât sumele de bani care trebuie alocate fiecare țări nu este întotdeauna foarte clar. Și v-aș putea da exemple aici. De exemplu, de exemplu ă, sigur, e destul de previzibil pentru o țară beneficiară să știe cât va primi, dar problema este că e dificil de înțeles din documentele pe care le-am, le examinat, de ce anumite bani primesc atât de mulți bani și de ce altele primesc mai puțin. Noi credem că e important să există un cadru foarte clar Uh, care să ne permită să evaluăm acordarea acestor sume pe care țările ar trebui să le primească. Și eu nu sunt naiv, sigur înțeleg că există aici uh, probleme politice, de natură politică, dar dacă nici măcar nu știm unde începe, unde se termină analiza rațională și unde începe politica, cred că avem o problemă fundamentală. Deci e nevoie de un cadru clar din punct de vedere intelectual care să motiveze acordarea acestor sume după aceea putem să luăm în considerare și probleme politice, dar trebuie să fie clar unde începe această, unde începe politica și unde se termină analiza rațională conformă cu criteriile deja stabilite. Uh, construirea capacității e un punct important al acestui program și așa și trebuie să fie. Din nou, există o tendință uh, a unui, a unui caracter prea general. Trebuie evaluare mai concretă de la țară la țară și trebuie să, ne, să se concentreze pe zonele unde uh, se poate obține cea mai mare plus valoare. Mai ales știm că există nevoia de a consolida uh, organismele, organismele de uh, uh, supraveghere sau instituțiile de audit chiar. Uh, Sigur, există și condiții bazate pe performanță care ar trebui îndeplinite în programe de către țările beneficiare. Aici putem să ne gândim la diverse lucruri, la uh, gestionarea finanțelor publice, la rezultatele din sectoarele uh, educației, sănătății, bine, depinde de prioritățile de, de la caz la caz. Și uh, de obicei aceste criterii sunt uh, relevante, însă uh, adesea nu sunt destul de clare aici uh, asta se leagă de ceva ce deja am spus. Ce înseamnă pro- progresele satisfăcătoare? Că nici asta nu este clar. Deci e nevoie de un proces structurat foarte clar pentru uh, a se face evaluările și alocările, dacă vrem ca lucrurile să funcționeze așa cum uh, uh, am vorbit. Acum, dialogul politic este și acesta o componentă importantă, am spus-o încă de la început. Prin intermediul acestui dialog, uh, țările donatoare și Uniunea Europeană pot uh, verifica uh, că, într-adevăr, rezultatele intenționate sunt și obținute. Și spunem aici că nu credem că dialogul politic este utilizat la întregul său potențial, din cauze diferite. Am văzut exemple în care Banca Mondială a fost implicată, în care a existat un dialog mai eficient și o strategie mai eficientă încă de la început. Și e nevoie de acest lucru, să avem o strategie clară. Însă, de asemenea, câteodată se pare că nu există experiență și cunoștințe suficiente în delegațiile Comisiei ca să rezolve această problemă și să îmbunătățească dialogul politic. În final, mă voi referi la raportarea externă. Aici vedem că și aceasta de multe ori are un caracter prea general, se uh, concentrează asupra îmbunătățirilor potențiale și are puține, au puține informații în legătură cu uh, impactul și aici trebuie să îmbunătățim lucrurile. Dar pentru asta e nevoie să avem o metodologie de evaluare și, din păcate, încă nu, uh, Comisia nu dispune de așa ceva. Bine, nu e ușor, însă se trebuie făcute mai multe și se poate să fie făcute mai multe. Până la urmă, pentru ca să avem o mai bună și o mai eficientă raportare a rezultatelor obținute. În concluzie, și vreau să subliniez că personal sunt de acord cu opinia uh, raportorului, conform căreia e dificil de spus că uh, acest sprijin uh, bugetar general nu ar trebui să fie un factor uh, esențial pentru acordarea acestui, acestei susțineri. Eu cred că este un factor care continuă să fie relevant, dar poate fi dezvoltat ca banii să fie utilizați mai bine decât în prezent. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc! Grazie. Președintele, mulțumesc și acum dăm cuvântul comisiei dacă reprezentantul acesteia dorește să intervină. Um, thank you, Mr. Chair, and... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc de asemenea Curții de Conturi pentru raportul extrem de bine echilibrat și aș vrea să mulțumesc și raportorului. Cred că este important să vedem această dezbatere în contextul uh, problemelor care s-au discutat nu numai în legătură cu acest raport, ci și în cadrul uh, dezbaterilor pe tema cărții verzi pe care a înaintat o comisie și uh, pe tema raportului domnului Stas, pe tema uh, fondului de dezvoltare. Cred că sunt aspecte importante și ar trebui să subliniem faptul că principiul ajutorului bugetar, sprijinului bugetar este uh, Um, că trebuie să ne îmbunătățim toate um, procedurile legate de acesta. Avem experiență deja de câțiva ani în acest domeniu și dacă îmi permiteți, aș, per- aș dori să-i dau cuvântul acum domnului Jenkins, în colegul meu, care ar putea să ne dea câteva informații despre unele aspecte de detaliu. Mulțumesc! Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului pentru raportul său excelent și vreau să mulțumesc și curții de conturi pentru uh, faptul că au uh, făcut acest raport. Într-adevăr, acest raport vine într-un moment foarte bun pentru că în momentul de față tocmai ne revizuim uh, abordarea în cadrul sprijinului bugetar în contextul uh, cărții verzi pe care o vom prezenta într-o comunicare și, și Parlamentului și Consiliului pe la sfârșitul anului acesta. Cred că foarte multe din punctele care au fost abordate în raport sunt pe placul comisiei, dacă pot spune așa. Aș vrea să mă refer la câteva dintre ele. Dacă raportul ar fi uh, prezentat în forma pe care o are și raportul anual, ar putea să fie mai simplu de înțeles pentru că am avea concluziile curții pe lângă părerea comisiei chiar în paralel și cred că atunci am putea vedea mai bine care sunt uh, diferitele păreri. Dar aceasta este o idee pentru viitor. În schimb, eu cred că pot spune că acest raport a fost considerat de comisie ca fiind foarte util pe multe planuri. A discutat despre anumite aspecte care au fost deja dezbătute în intervențiile dinainte. Trebuie într-adevăr să ne îmbunătățim uh, procedura în uh, ceea ce privește un cadru mai clar pentru a vedea care sunt riscurile legate de aceste probleme, apoi uh, pentru a determina sumele care de sprijin bugetar care vor fi stabilite pentru fiecare țară și apoi pentru stabilirea obiectivelor uh, pentru fiecare program. În legătură cu acestea însă putem spune și că trebuie să ne îmbunătățim abordarea noastră în ceea ce privește dialogul. Acestea fiind zise, Comisia consideră că de multe ori noi, de fapt, deja am abordat o serie din uh, punctele pe care le-am menționat. Poate că nu am uh, fost destul de structurați în abordarea noastră și aceasta este ceea ce încercăm să facem acum. Încercăm să ne îmbunătățim metodologia, să ne îmbunătățim uh, și orientările și să integrăm și rezultatele pe care le așteptăm de la Carta Verde. Cred că putem să facem progrese în anumite domenii foarte repede, să îmbunătățim uh, gestiunea sprijinului bugetar uh, general. Pot să vă dau un exemplu în domeniul gestiunii riscurilor. În primul rând, eu cred că ar trebui să fie foarte clar că atunci când ea face un uh, plăt, acordă fonduri pentru sprijin bugetar, se face o verificare foarte profundă pentru a vedea dacă s-au îndeplinit toate condițiile, deci criteriile de acordare a ajutorului, cadrul macroeconomic, progresul în ceea ce privește gestiunea macrofinanciară și strategiile de dezvoltare în general. În același timp, verificăm de asemenea și condițiile specifice și indicatorii care au fost parte din programul respectiv care este finanțat. Deci, în momentul de față, considerăm că noi ne protejăm destul de bine împotriva unui anumit grad de risc, să spunem, dar uh, suntem conștienți că am putea îmbunătăți această protecție dacă am avea o abordare mai structurată și mai profundă la identificarea unor riscuri uh, specifice și dacă vom putea avea și măsuri mixte, așa cum ne-a sugerat-o curtea și în momentul de față încercăm să elaborăm astfel de măsuri. În ceea ce privește o abordare mai coordonată pentru sprijinul bugetar și legătura dintre aceasta și elaborarea unei poziții uh, a Uniunii Europene pe tema aceasta și a unui dialog cu o singură voce din partea Uniunii Europene pe care o cere acest raport, cred că este important să ne amintim că la Consiliul din noiembrie 2009 Comisia și statele membre au uh, hotărât să, se, să facă eforturi pentru un progres uh, mai clar și o abordare mai coordonată în ceea ce privește sprijinul bugetar. Se fac progrese așadar în acest domeniu în momentul de față. Ne așteptăm ca acest aspect să fie una unul din elementele cheie care va uh, fi rezultatul cărții uh, verzi și sperăm după aceea să avem într-adevăr uh, un dialog mai structurat în numele Uniunii Europene cu statele respective pentru a putea obține mai bine rezultatele pe care ni le dorim în ceea ce privește programele de sprijin bugetar. Pentru a corecta câteva din neînțelegerile care sunt legate de sprijinul de bugetar general în, și de ajutorul în general acordat de către Comisie uh, țărilor în curs de dezvoltare. Așa cum a spus și raportorul pe bună dreptate, Comisia preferă această abordare în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Ar fi corect, de asemenea, să spunem, fiind dat că s-a ajuns la un consens uh, european în 2006, că și uh, Consiliul preferă această metodologie, dar și Parlamentul European, pentru că e vorba de un acord tripartit care s-a obținut în legătură cu acest subiect. Cele trei instituții s-au pus de acord pe o abordare comună. Este de asemenea important cred eu, să clarificăm ce înseamnă această cifră de 50 de procente. Comisia s-a angajat să își acorde 50% din ajutoare prin sisteme guvernamentale, deci un sistem guvern către guvern ceea ce nu se poate obține numai prin sprijin bugetar general, ci este nevoie și de o creștere a uh, sprijinului bugetar sectorial, dar și a altor forme de sprijin care nu sunt folosite momentan decât cu anumite țări. Nu suntem încă destul de uh, buni în ceea ce privește cifra respectivă, nu am reușit să ajungem la 50% guvernamental. Chiar dacă combinăm uh, și sprijinul bugetar general cu cel sectorial, nu suntem încă la cifra de 50%. Pot să Pot să vă dau cifrele exacte după această reuniune, dar cred că e important să clarificăm acest punct uh, de la început. Apoi, eu zic că Restul de puncte sunt destul de clare. Mulțumesc foarte mult, Curti, încă o dată pentru raportul foarte util și uh, lucrăm în momentul de față la o îmbunătățire a tuturor acestor aspecte și a metodologiei noastre și la finalizarea comunicării din partea Comisiei, care este de fapt răspunsul la Cartea Verde. Vă mulțumesc! Grazie, apriamo adesso la discussione. Mulțumesc. Acum domnul Muller. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes aceste discuții, dat fiindcă sprijinul pentru dezvoltare mă interesează foarte mult și există un anumit nivel de satisfacție. Concluziile curții de conturi europene sunt destul de slabe se spune că Comisia a făcut eforturi considerabile, dar încă mai rămân multe lucruri de făcut și așa mai departe. Eficiența poate să fie îmbunătățită, scrie aici. Presupun că această frază s-ar putea regăsi la finele oricăruia dintre raport, rapoartele referitoare la Curtea de Conturi, fiindcă întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite, chiar și în activitatea unora dintre deputați. Ce este important însă pentru mine este cum avem cea mai mare eficiență, sprijin bugetar sau uh, alte forme de ajutor clasice și nu știu dacă acordarea de sume forfetare la bugetele acestor state e o idee bună. Am fost în decembrie 2007 în Kenya ca observator la alegeri și a fost acolo o mare debandadă, înșelătorii și așa mai departe. Spre marea noastră mirare, alegerile de pe 27 decembrie s-au finalizat pe 1 ianuarie și Comisia a transmis atunci automat 40 de milioane de euro buget, în bugetul Keniei sub formă de sprijin bugetar structural. Ce fel de stimulent este ăsta pentru o țară unde înșelătoriile sunt pe scară largă la nivelul guvernului? Deci cred că există o abordare sistematică greșită în cazul acestor tipuri de sprijin. După părerea mea, dacă anumite state doresc să utilizeze forța militară sau să-și crească cheltuielile militare, pot face acest lucru datorită faptului că noi acoperim o parte din bugetul lor și ei pot să-l folosească pentru, de exemplu, uh, finanțarea poliției secrete și așa mai departe. Trebuie deci să ne gândim care sunt alternativele. Întotdeauna am lucrat în țările în curs de dezvoltare, la nivelul agriculturii. În prezent se așteaptă o penurie de produse alimentare. Evident, e nevoie și de sprijin pentru energie. Deci, care e alternativa? Alternativa ar fi ca banii să fie folosiți mai bine pentru resurse agricole, pentru uh, cultivarea de soiuri de grâu mai puțin afectate de boli și așa mai departe, uh, pentru combaterea bolilor la, la animale care sunt în creștere puternică peste tot în Africa. Deci nu e suficient să spunem ceva sau trebuie să se îmbunătățească lucrurile. Evident, orice poate fi îmbunătățit, nu este o concluzie demnă de Curtea de Conturi. Eu cred că se pot, pot exista și alte abordări, alte forme de sprijin pentru dezvoltare, pentru cercetare, pentru agricultură, care ar fi de sute de ori mai eficiente decât introducerea de fonduri în bugetul general. Mulțumesc, domnul Staes. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest document foarte bun. Cred că este unul dintre rapoartele speciale care ne oferă ceva concret. Mulțumesc și celor făcute de Tis Berman și secretariatului, care uh, au cunoștințe mult mai detaliate referitoare la acest subiect, lucru care este foarte util, fiindcă asta a ajutat la pregătirea descărcării de gestiune lucru care a permis sublinierea unora dintre elementele critice. Comisia DEVE lucrează împreună cu uh, noi la Cartea Verde și Acum ne aflăm în mijlocul unei discuții foarte aprinse. Comisia pentru Control Bugetar tocmai a votat pe raportul meu. Astăzi a fost termenul limită DEVE pentru raportul Görens. Görens este uh, un deputat liberal din Luxemburg care a lucrat de asemenea pe sprijinul pentru dezvoltare și este conștient de acest raport special. Deci, încă o dată, acestea sunt, acesta este unul dintre acele rapoarte speciale care s-a bucurat direct de atenția noastră în Parlament și care servește ca bază pentru raportul comisiei. Aș vrea să mulțumesc curții de conturi pentru acest raport foarte bine. Domnul Maier. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru faptul că și Curtea de Conturi ne-a dat acum câteva argumente destul de valabile, fiind dat că știm că și Curtea Europeană de Conturi este întotdeauna foarte precaută atunci când formulează și întotdeauna foarte atentă nu înțeleg din acest raport că sprijinul bugetar este foarte încurajat, ci mai degrabă că așteaptă o revizuire și o, um, o reformulare a sprijinului bugetar în general. Eu așadar consider că Comisia nu a reacționat neapărat la aceste comentarii ale Curții de Conturi. Uh, Comisia vede că dacă și Comisia, Comisia Parlamentul și Consiliul sunt de acord, înseamnă că totul e bine. Am impresia că domnul comisar Pibals formulează lucrurile oarecum altfel decât ceea ce am auzit acum de la comisie. Și nu știu de ce, dar îmi place mai mult parcă varianta domnului comisar Pibalx, și anume faptul că trebuie de fapt să verificăm foarte atent în ce măsură sprijinul bugetar este cu adevărat eficient. Pentru că ceea ce ne-a spus colegul nostru Mulder este adevărat. Am auzit uh, din partea unor colegi care lucrează în domeniul ajutorii pentru dezvoltare că lucrurile sunt destul de problematice și că există o părere foarte critică în anumite state care sunt foarte afectate de corupție în legătură cu aceste ajutoare. De asemenea și în statele care au guverne totalitare sau dictatoriale există aceeași percepție din partea populației. Foarte mulți bani uh, nu uh, folosesc uh, în scopurile stabilite aceste fonduri, ci mai degrabă pentru oprimarea unor grupuri de populație, ceea ce este extrem de grav și nu fac absolut nimic nici ceea ce se așteaptă de la ei. Noi nu dorim să sprijinim așa ceva și sperăm ca sprijinul bugetar să își atingă obiectivul. Problema este nu numai ca metodele să fie de succes, ci și obiectivul să funcționeze, pentru că există și un proverb destul de, ver, de vechi, uh, operația a reușit, pacientul a murit. Cred că este important să supraviețuiască și pacientul și nu numai operația să fie tehnic foarte performant performantă. Trebuie deci să ne uităm și la obiectivele de conținut, să le verificăm îndeaproape și să încercăm să ne concentrăm pe trei teme. Pe de o parte, agricultură, care mie mi se pare la fel de importantă ca și colegului Mulder. În al doilea rând, tema a doua, sănătate, când văd care sunt, este condiția mizerabilă în care sunt tratate femeile în, în Africa, de exemplu, sau la naștere, câți copii trebuie să moară din cauza condițiilor în care sunt născuți, este extrem de grav. Aceasta explică o mortalitate maternă de 40%, ceea ce nu este în niciun caz un succes. Și în ceea ce privește sprijinul bugetar, cred că nu a contribuit, din păcate, cu nimic la îmbunătățirea situației. Și un al treilea sector care ni s-a părut extrem de important este educația. Eu nu sunt un oponent al uh, sprijinului bugetar în general, dar consider că sprijinul bugetar nu trebuie să aibă un singur obiectiv și anume să avem 50% din 50% uh, ajutoare, ci trebuie să vedem mai degrabă dacă ne atingem obiectivele de conținut. Nu este suficient să vrem doar să atingem obiective, ci trebuie să fim convinși că această metodă este mai bună decât metodele clasice. Doar atunci putem spune că sprijinul bugetar duce la o îmbunătățire la a situației dintr-o țară țară. Dacă este adevărat acest lucru, atunci e bine. Dacă este dubitabil însă că se întâmplă așa ceva, ba chiar eventual nu face decât să servească altor scopuri, și anume că sunt cheltuiți mai ușor banii, fără să, fim clar, să fie clar ce se întâmplă cu ei și noi am lăsat la o parte răspunderea și nu mai suntem răspunzători de ceea ce s-a întâmplat cu banii, nu, atunci nu sunt de acord. Nu este bine să ne lepădăm de această răspundere numai pentru a ne descotorosi de aceste finanțe. Cred că este important să avem obiective care să fie atinse eficient. Dacă există instrumente care funcționează mai bine și care sunt mai eficiente, trebuie să le alegem pe acestea. Dacă un stat nu este gata să ne uh, ajute în aceste instrumente, atunci trebuie să găsim alte metode, chiar dacă ele sunt mai complicate și mai dificile pentru noi. Deci, repet, nu sunt un uh, critic uh, de principiu al acestei metode, dar consider că trebuie să avem o abordare critică și, în general, să ascultăm și veștile care ne vin din țările în curs de dezvoltare în legătură cu sprijinul bugetar. Foarte des aceștia ne roagă să luăm mai în serios tema sprijinului bugetar și să încercăm să găsim uh, o metodă prin care să ne asigurăm că, într-adevăr, statul folosește banii în direcția care trebuie și nu numai folosește um, banii și, a, și atât. Mulțumesc. Fielner. Domnul Fielner are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai interesantă concluzie pe care am putut să o trag și la care nu m-am gândit foarte mult înainte acestei reuniuni este ceea ce a spus uh, Curtea de Conturi din aur despre rolul politicii în uh, ceea ce privește deciziile în legătură cu sprijinul bugetar. Bineînțeles că trebuie să dezbatem care este gradul de politică necesar sau dacă trebuie să fie mai puțină politică, dar la sfârșit trebuie totuși întotdeauna să constatăm că avem nevoie de politică. E vorba de politica externă și avem nevoie de politică de aceea pentru a putea să facem politică externă. Trebuie să garantăm faptul că uh, înțelegem unde trebuie luată o, politică, o decizie politică și unde nu. Pentru că dacă nu se întâmplă așa, atunci va fi foarte dificil să evaluăm ce facem. Dacă nu știm ce este o decizie politică și ce este o decizie factuală care se bazează pe alte aspecte. Domnul Mulder a făcut de asemenea un comentariu foarte interesant în legătură cu îmbunătățirea. Sigur că întotdeauna se pot îmbunătăți lucrurile, dar eu ce aș vrea să știu este dacă există totuși progres dacă există mai mult uh, potențial de progres decât înainte. Eu asta aș vrea să întreb Curtea de Conturi. Poate că e dificil de spus uh, numai citind acest studiu, dar mai ales în ceea ce privește gestiunea riscului, aș vrea să știu dacă există progres sau dacă am învățat din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și nu în ultimul rând, știu că mai Domnul, colegul nostru a spus că vrea să se retragă din Curtea de Conturi pentru a eventual a încerca să obțină premiul Nobel. Îi mulțumim foarte mult pentru faptul că a venit aici și uh, ne bucurăm că este cu noi, dar de asemenea, așa cum a spus și colegul meu înainte și colega mea, cred că nu despre asta vorbim acum. Mai degrabă ar trebui să știm dacă aveți vreun sfat să ne dați. Ați vorbit despre controlul bugetar, despre controlul bugetar structurat. Poate că ar fi interesant, înainte să trageți concluziile, dacă există anumite comentarii generale pe care ați dori să ni le împărtășiți. Despre felul, de exemplu, în care noi ar trebui să continuăm să colaborăm cu Curtea de Conturi. Dacă toată lumea ne permite aici, dacă aveți comentarii generale, mi-ar bucura să pot și eu participa la ele. Mulțumesc. Berman. Mulțumesc, domnul Berman, are cuvântul pentru concluzii. Da, dragi colegi, o discuție foarte interesantă, comentarii foarte interesante din partea tuturor, vă mulțumesc. Întâi de toate, observație de ordin general. Parlamentul, ca orice parlament, are trei roluri. Suntem aici pentru a susține interesele alegătorilor, pentru a legifera și pentru a avea rolul de supraveghetori parlamentari. Fiecare eurodeputat trebuie să analizeze singur dacă își reprezintă sau nu uh, alegătorii. Avem probleme de reprezentativitate. Legiferarea se face, deși luna trecută acest lucru s-a întâmplat puțin mai, la un nivel puțin mai redus. Votăm mai degrabă rezoluții, dar asta e o treabă mm, temporară. În schimb, rolul nostru de supraveghetor este aproape în totalitate neglijat, cu excepția acestei comisii. Am avut doar câteva săptămâni pentru a elabora un raport care acoperea uh, părți din buget de miliarde de euro și nu am putut să uh, vorbesc cu nimeni în mod serios, n-am putut să investighez nimic în mod serios și cred că asta este o bagiocură la adresa competenței de supraveghere a Parlamentului. Doamna Moicovska, care se află aici în fața noastră, a colaborat foarte bine. Uh, raportul referitor, raportul Curții de Conturi mi-a permis doar câteva discuții cu ei, deci îmi cer scuze cu modestie pentru calitatea acestui raport și cred că Parlamentul trebuie să discute de detaliat cu privire la gradul de seriozitate pe care vrem să-l alocăm uneia dintre cele trei roluri care ne revin ca Parlament. Deci nu sunt uh, în um, totalitate de acord cu domnul Mulder să respingem uh, sprijinul bugetar ca mijloc de asistență. Dacă nu acceptăm ideea că lucrurile pot să uh, meargă să funcționeze și cum nu vrem, nu are rost să colaborăm cu țările în curs de dezvoltare. Dacă credem că UE are un rol de jucat în ceea ce privește oportunitățile egale și dezvoltarea țărilor care au ghinionul să fie sărace, trebuie să acceptăm și faptul că nu totul va funcționa cum ne dorim. Sigur că încercăm să reducem riscurile cât de mult posibil, dar fără îndoială lucrurile vor merge și greșit în unele cazuri. Ori de câte ori lucrez cu ONG-uri, cu proiecte care sunt cu toții bine intenționat și este vorba de sprijin bugetar general, se poate întâmpla așa ceva. Ați văzut raportul meu și am spus foarte serios că lucrurile trebuie să fie modificate. Nu e vorba de alocarea de fonduri forfetare fără o analiză concretă, ci despre încercarea de a îmbunătăți guvernarea țării și gestionarea fondurilor de către țara respectivă. Este nevoie să se investească în uh, Parlament, în supravegherea parlamentară din țările respective, este vorba de a ajuta acele țări să se ajute singure. Și uh, Aș spune, doamnă Holmaier, că în ceea ce privește sprijinul bugetar general și sectorial, acestea sunt eficiente în domeniul sănătății și educației fiindcă plătește salariile pentru profesori care altfel ar rămâne neplătiți, plătește salariile asistentelor și medicilor care ar rămâne neplătiți. Și dumneavoastră ați subliniat foarte clar ce este nevoie în sprijinul bugetar general și sectorial și noi, ca Parlament, am solicitat Comisiei ca 20% din sprijinul pentru dezvoltare în general să fie dirijat către sănătate și educație. Sprijinul bugetar general și sectorial sunt instrumente foarte eficiente de a face acest lucru. Și sigur, multe lucruri pot să nu funcționeze cum vrem, capacitatea trebuie să fie îmbunătățită, sunt de acord cu opiniile dumneavoastră critice, dar exemplele pe care le-ați ales nu sunt cele mai bune. Îmi pare rău, sigur putem discuta mai târziu, dar așa văd eu lucrurile acum. Apoi, sprijinul bugetar trebuie utilizat doar dacă celelalte mijloace nu sunt suficient de eficiente? Eu aș spune că sprijinul bugetar general are obiective diferite față de cele pe proiect, sprijinul pe proiecte și nu le pot spune um, pe amândouă uh, în același cântar și să spui dacă una nu funcționează, funcționează cealaltă, fiindcă sunt diferite, intrinsec și trebuie să areci sprijinul bugetar dacă vrei să crești nivelul de proprietate, de gestionare financiară, capacitatea de supraveghere, adică să îmbunătățești nivelul de guvernanță și același sprijin bugetar general trebuie ales și dacă vrei să consolidezi dialogul politic cu țările cu care vrei să ai acest dialog politic. Și nu o să rezolvi nimic într-o țară cum este Etiopia sau orice altă țară dacă nu există sprijin bugetar general ca instrument cu care să dialoghezi cu aceste țări. În multe țări e nevoie de sprijinul bugetar general pentru a putea avea un dialog politic ferm cu guvernele din țările respective. Asta este una dintre metoda prin care dialogul politic are o bază de desfășurare. Și uh, consider că acest uh, instrument este unul foarte serios pentru promovarea politicii de dezvoltare. Acestea fiind spuse, aștept din partea Comisiei ca toate criticile care au fost pronunțate și puse în raportul Curții de Conturi să fie luate serios în considerare și anul viitor să observăm că s-au făcut cu adevărat modificări. Mulțumesc! Mulțumesc, dăm cuvântul reprezentantului Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles, din partea domnei Stas și doamnei Volmaier, comentariile lor sunt în concordanță cu cele spuse de noi în raport. În ceea ce privește întrebările domnului Fielners privind evoluția, cred că putem diferenția și să spunem că în ceea ce privește gestionarea acestor sprijine bugetare um, a înregistrat progrese, dar nu putem spune dacă uh, la nivelul țării au existat progrese. Sunt niște întrebări fundamentale la care nu avem cum răspundem. Domnul Locatelli, implicat în acest audit, mi-a spus că acesta a fost motivul pentru care nu am abordat această întrebare în mod explicit, cea pusă de domnul Mulder dacă este sau nu acest tip de sprijin mai bun decât formele de sprijin tradiționale. Putem să uh, riscăm să ne spunem o părere, dar nu știm sigur. Este nevoie să elaborăm o metodologie pentru a evalua ce se obține din acest sprijin. De asemenea, exemplul menționat aici cu Kenya este un exemplu foarte bun. De ce e nevoie de lucrurile de care vorbim aici în acest raport? E nevoie de un cadru bun pentru a vedea dacă ce se întâmplă este bine sau nu. Trebuie să vedem cum putem stabili dacă Kenya primește atât cât trebuie. Dacă vrem să oprim acest sprijin, trebuie să vedem dacă facem uh, din motive politice sau pentru neîndeplinirea unor criterii. De exemplu, în cazul Keniei ar putea exista criterii care să oprească Uniunea Europeană să aloce aceste fonduri. Deci este nevoie de niște cadre de acțiune mai clare și mai directe. Și eu cred că acest sprijin, acest tip de sprijin poate fi eficient. Acestea fiind spuse, mai am câteva cuvinte cu privire la celelalte întrebări spuse de domnul Fielner. Dacă domnul președinte îmi permite, pot să comentez pe baza experienței mele la nivelul curții. Discuția care a avut loc aici s-a axat în special pe membrii curții care promovau perspectiva națională mai degrabă decât perspectiva contribuabililor europeni, dacă pot să spun așa. Lucrurile care au fost menționate aici s-au întâmplat înainte să vin eu la Curtea de Conturi. Dacă s-ar fi întâmplat când am fost eu acolo, aș fi reacționat foarte ferm, dar n-am văzut nimic de genul acesta în ultimii ani. Asta pe de o parte. Apoi, cred că trebuie să menționăm că au avut loc îmbunătățiri semnificative la nivelul curții în ultimii ani. O să vă spun și ce rămâne de îmbunătățit, dar după părerea mea au fost îmbunătățiri. Important este că s-au produs schimbări semnificative în structura noastră de gestionare, de management. Și Poate rezultatele nu sunt atât de concrete încă, dar vor apărea în mod sigur. După cum știți, acum avem camere ceea ce implică faptul că responsabilitatea a fost delegată în jos, în sistem, celor direct implicați. Deci nu mai avem uh, întâlniri îndelungate cu 27 de oameni să discutăm un raport sau alte discuții, ceea ce înseamnă că mm, pierdem mai puțin timp pe întâlniri, pe ședințe, dar și mai important, crește calitatea acestui sistemului de raportare și procesele sunt uh, mai accelerate. De asemenea, avem un consiliu de management, consiliu de gestionare, care se numește Comitet Administrativ și căruia i-am delegat multe dintre deciziile de ordin administrativ. Lucru foarte important în ceea ce privește accelerarea procesului de decizie și în ceea ce privește o gestionare mai coerentă a acestei instituții avem decanii în aceste grupuri împreună cu președintele și acest lucru în timp va avea un impact foarte mare asupra activității noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește productivitatea și eficiența în ceea ce privește utilizarea resurselor. În ultimii ani a existat tendința de a muta resursele în afara funcțiilor administrative și așa mai departe în audit un lucru, un proces foarte important, după părerea mea. Putem discuta zile sau luni în șir, însă, după părerea mea, 45%, 45-50% din cei de la curte lucrează direct în audit. Evident, nu putem uh, include costurile pentru traducere în comparația cu um, Uh, curțile naționale, dar în um, acestea 60-65% din personal este implicat în auzit. Noi probabil avem alocat pentru sub ei 15-25% și eu zic că asta este o mare îmbunătățire în acest domeniu. După cum am spus, lucrurile au început să se modifice și se vor mai întâmpla multe pe parcurs. Dați-mi voie să spun că aș fi putut adăuga o, aici și comunicarea, fiindcă cred că lucrurile s-au îmbunătățit și acolo. Vreau să vă spun, așa cum am mai spus în această comisie când am fost întrebat, că dacă avem instituții cu 27 de oameni care o conduc, n-are cum acea instituție să fie foarte eficientă și există și motive politice puternice pentru a avea o comisie în care să fie reprezentate toate țările, fiindcă e vorba de un mediu politic și e logic să fie nevoie de oameni din fiecare țară. Asta se, e în discuție, după cum știți, eu cred că e o structură logică, dar asta nu ar trebui să se întâmple într-o instituție unde trebuie să se ia hotărâri profesionale pe criterii și standarde clare. Într-o astfel de organizație organizație ar trebui să existe o, o structură de conducere cu 5-6 oameni. Eu aș fi spus unul cu un auditor general, cum se întâmplă în multe țări. Și, sincer vorbind, asta nu este o chestiune care este agreată de membri. Cum am spus, în ceea ce privește activitatea membrilor, activitatea lor s-a îmbunătățit. Am văzut îmbunătățiri. Și pentru a modifica lucrurile cu adevărat, trebuie să existe modificări și la nivelul numărului de persoane care conduc instituția, care trebuie să fie semnificativ mai scăzut decât în prezent. Asta cred. Și de asemenea, cred că acest lucru ar permite instituției să fie mai îndrăzneață, mai rapidă. Dacă vrei un consens între 27 de oameni, întotdeauna încerci să găsești cel mai mic numitor comun. Am văzut acest lucru la Banca Centrală, în mai multe contexte, așa merg lucrurile, n-are rost să ne amăgim. Dar sigur, asta nu curtea hotărăște, ci autoritățile politice. Dar cred că ar trebui să se hotărască în acest sens, fiindcă datorăm contribuabililor europeni și hotărâri îndrăznețe câteodată. Mulțumesc, trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi Europene, gestionarea de către Comisia Sistemului de Controle Sanitar-Veterinare la importurile de carne după reformele din 2004. Dau cuvântul doamnei Costinger, raportare. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau în primul rând să mulțumesc Curții de Conturi, mai ales domnului Lazaro, reprezentantul Curții de Conturi și la colaboratorii și colaboratorilor săi pentru raportul pe care l-au înaintat, dar și pentru schimbul de opinii foarte constructiv care a avut loc înainte de această dezbatere de astăzi. Aș dori de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru raportul său despre eficiența și uh, controlul uh, fitosanitar și controlul uh, alimentelor. Într-adevăr, acest aspect ne preocupă foarte mult și pe noi. Raportul special al, din anul 2010 despre managementul de mm, controalelor sanitar veterinare la importurile de carne după reformele legislației din domeniul igienei din 2004 este într-adevăr un raport foarte important, mai ales având în vedere siguranța alimentară și sănătatea cetățenilor. Eu vin, uh, am lucrat într-o fermă și într-o uh, uh, firmă în acest domeniu și știu care este importanța răspunderii în acest domeniu. Recomandările mele le găsiți uh, la punctul 3. La punctul 3 uh, vedeți mai ales uh, recomandările importante care se referă la statele membre, pe de o parte și pe de altă parte și la Comisia Europeană. Dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc pe scurt despre trei din acestea. La recomandarea 3 a Curții de Conturi, eu consider că problema este, în primul rând, la nivelul național. Pentru că, de multe ori, autoritățile la nivel național au un deficit de comunicare între ele. După părerea mea, aici Comisia ar putea să ajute statele membre pentru a le încuraja să folosească mai bine sistemele de informații care există în momentul de față. Statele membre ar putea să profite de aceste sisteme și de aceea ar putea să se pună de acord mai ușor. Recomandarea 4 a Curții de Conturi vorbește despre planurile naționale de control. Aici m-aș bucura dacă Comisia s-ar implica mai mult, ținând cont însă de principiul de subsidiaritate. Ajutorul și ofertele pe care le poate face Comisia uh, ar putea duce la o îmbunătățire a planurilor de control în ceea ce privește rezidurile de hormon, de uh, substanțele contaminate și de alte aspecte care ar putea fi acoperite astfel. Mi se pare destul de grav atunci când importurile de carne, indiferent unde, în anumite state membre nu sunt verificate în ceea ce privește metalele grele sau uh, substanțele anabolizante și dioxinele. Astfel, Curtea de Conturi oferă posibilitatea de a lua inițiativa unor sancțiuni împotriva unor state membre care ani de zile nu au ținut cont de aceste probleme sau și nu au îmbunătățit situația. Eu uh, susțin Curtea de Conturi în acest aspect și aș dori să aud părerea Comisiei, mai ales în legătură cu regulamentul Comisiei numărul 178 din 2002 și 182 din 2004 cum se poate în, într-un astfel de cadru să își permită statele membre să continue încălcarea unor reguli și cum se poate să le obligăm să îmbunătățească situația, pentru că totuși aceste greșeli se repetă de mai mulți ani. În final aș dori să vorbesc despre un punct care apare în raportul special al Curții de Conturi. Este vorba de o recomandare care nu este explicită, ci de concurența uh, unor firme în domeniul alimentar față de concurența din statele terțe. Producătorii naționali trebuie să respecte mai multe standarde de producție, care însă nu sunt apoi aplicate importurilor de carne, dar și uh, produsele de agricole nu sunt uh, de asemenea supuse acelor, acelorași controle la importul uh, furajelor, a alimentelor și a altor produse, trebuie de asemenea să se folosească aceleași standarde. Și trebuie să discutăm despre acest aspect. Întrebarea pe care vreau eu să o adresez Comisiei este până când uh, poate când credeți că va putea Parlamentul să primească un astfel de raport? Cred că producătorii noștri din domeniul agriculturii așteaptă deja de mult acest raport. Mulțumesc, îi dăm cuvântul acum curții de conturi domnului Lazaros Lazaru. Thank you, Mr. Chairman. And uh, many thanks. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și raportoarei, doamna Kestinger, pentru o cooperare foarte constructivă uh, pe care am avut-o și pentru că a ținut cont de majoritatea informațiilor și recomandărilor curții de conturi. Eh, verificările actuale în legătură cu importurile de cărnuri sunt o componentă importantă a politicii de siguranță a Uniunii Europene, pentru că mm, carnea importantă poate fi un factor de transmisie a bolilor către consumatori și să afecteze și către uh, vite și să afecteze producția europeană. Mai puțin de 4% din eh, consumul european uh, de carne reprezintă la ora actuală aceste importuri și nu este nicio dovadă că în ultimii 15 ani uh, maladiile uh, produse au fost datorate unor defecte de control. Oricum, există îngrijorări față de sănătatea animală și siguranța alimentară. Bugetul european, în mod normal, alocă 300 de milioane de euro pentru prevenirea și eradicarea bolilor veterinare și 100 de milioane de euro pentru uh, Uh, siguranța alimentară și pentru furaje. Însă, la sfârșitul anilor 90 s-au produs crize, uh, cum este boala ESB, encefalopatia spongiformă bovină și de aceea uh, au, s-au registrat presiuni suplimentare asupra bugetului UE și a statelor membre. Auditul s-a bazat pe programul pentru 2010 și a examinat supravegherea Comisiei a sistemului UE de controle veterinare prin inspecții conforme noului, cu noul cadru reglementar introdus prin regulamentul din 2004 care face parte which came into force in... din pachetul pentru igienă care a intrat în vigoare în 2006 autoritățile și uh, inspectorii din toate statele membre care au fost vizitate, adică Franța, țările de jos, Spania și România, și uh, Cur- Curtea de Conturi au participat la inspecții efectuate de uh, Biroul pentru Alimente și Veterinare al Comisiei în trei state membre, Lituania, Regatul Unit și Grecia. Acest birou al uh, Comisiei și procedurile acestora vor fi verificate uh, Uh, uh, atent, pentru că, sigur, uh, Comisia are rol de jucat în verificările veterinare în Uniunea Europeană, apoi anumite asociații uh, care au fost uh, intervievate, uh, producători, consumatori, industria, uh, ne-au ajutat să tragem următoarele concluzii. Implementarea pachetului pentru igiene de 2004 a fost amânată și încă trebuie completată uh, Uh, și mai sunt aspecte uh, de reglementare care trebuie rezolvate, de exemplu aducerea la zi a acordurilor veterinare cu țări terțe, unele măsuri pentru niște controle consolidate, uh, elaborarea unor versiuni consolidate ale unor legi, reduceri semnificative în nivelul controlelor de import au fost acceptate în unele acorduri încheiate cu țări terțe, care nu sunt susținute de probe, de probe necesare și suficiente. Sistemul de control traces și sistemul de alarmă rapidă uh, pentru uh, alimente numit RAS sunt uh, întrebuințate cu succes în întreaga Europa, Uniunea Europeană, însă există anumite inspecții din organismele de inspecții din trei state membre care nu ne-au dat datele relevante, ceea ce afectează coerența și fiabilitatea datelor și, sistemele, și sistemul de informare în întregimea sa. Uh, oficiul acesta OAV uh, evaluează în continuu uh, uh, datele anchetelor, dar se înregistrează întârzieri importante de multe ori, din păcate. Da. În rezumat, uh, ancheta ne-a arătat că mai trebuie întreprinse inițiative în continuare pentru a uh, elimina obstacolele existente și Curtea a formulat următoarele recomandări pentru Comisie. În primul rând, să completeze uh, cadrul legislativ al pachetului de igienă și să-l consolideze într-un mod codificat. În al doilea rând, să dezvolte mai mult sistemele de informare, 3 și RASF Apoi, în al treilea rând, să, pro, să dea mai multe uh, linii directoare și indicatori necesari pentru implementarea unei strategii a UE, pentru verificările necesare și pentru a determina dacă pachetul de igienă și obiectivele acestea au fost îndeplinite în al patrulea rând, să îmbunătățească uh, modelele de valoare de risc utilizate de OAV pentru planificarea muncii sale în continuare și în al cincilea rând să se asigure că statele membre vor elimina toate problemele uh, înregistrate în cel mai scurt interval de timp posibil. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Grație. Iam la Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantelor comisiei, vă rog. And uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc uh, doamnei raportare și reprezentantului Curții de Conturi. Comisia, uh, sigur că a colaborat cu Curtea de Conturi pentru pregătirea acestui raport și vorbind uh, uh, din partea OAV, al cărui director sunt, întotdeauna e binevenită o abordare constructivă din partea Curții de Conturi și luăm observațiile sale foarte în serios. Sigur, am însoțit reprezentanții Curții de Conturi într-un număr de inspecții și am cooperat cu ei de multe ori în cursul acestor acțiuni pregătitoare. Deja, în mod formal, am oferit un răspuns curții de conturi și recomandărilor acestora și puteți uh, găsi acest document în uh, anexele raportului care v-a fost pus la dispoziție. În legătură cu uh, informațiile specifice, în urma anchetei le luăm foarte în serios după, și întotdeauna vedem, căutăm unde se pot face îmbunătățiri și sigur că controlul și importul de produse animale este foarte complex și întotdeauna poate fi îmbunătățit. De aceea, ă, sigur că în mod specific împreună cu statele membre și mai ales cu autoritățile de control din statele membre, vom ă, căuta să îmbunătățim procedurile actuale cât mai rapid posibil pentru a ă, ne conforma recomandărilor curții. Dacă mi îngăduiți în acest context, mă voi ocupa de anumite comentarii ale reportarei doamna Kestinger. Sigur, și ne așteptăm cu interes raportul Parlamentului și luăm foarte în serios raportul Curții de control În acest context, urmă, meu ține de Direcția Generală pentru Sănătatea Consumatorilor, deci suntem responsabili și tre- uh, răspundem în fața Parlamentului. Dar, de exemplu, doar raportare s-a referit la verificările efectuate la nivel național. Și aici vede un deficit de comunicare uh, domnia sa și, într-adevăr, da, așa este și asta a spus și Curtea de Auditori uh, de conturi, mă scuzați, dar întreprindem anumite măsuri pentru sistemul, eh, sistemul eh, acesta Tracy și pentru era SFF, însă, sigur, eh, lucrurile încă nu sunt rezolvate, dar deja am văzut că se fac progrese în ultimii ani și aș mai putea da un exemplu. Curtea spune că există probleme importante în țările de jos și în Germania în implementarea programului Traces. Reprezentanții ai biroului meu s-au deplasat în aceste țări în, uh, foarte recent și au, s-au, au examinat modul în care funcționează sistemul Traces și în ambele țări am văzut că există uh, îmbunătățiri însemnate. Și uh, a spune ca să fim cinstiți, că aceste două țări au deja sisteme naționale foarte eficiente. Problema a fost să-i uh, convingem să abandoneze aceste sisteme naționale și să Uh, intre în acest sistem uh, european, dar după ce au luat această decizie, cooperează uh, 100% cu noi. Există alte măsuri care au fost demarate pentru a îmbunătăți comunicările și pentru a elimina acest deficit. De exemplu, acum ne întâlnim în mod regulat, constant, cu autoritățile de control ale statelor membre. Avem un grup de lucru aici la Bruxelles și trecem în revistă toate problemele întâlnite și la nivelul european și la nivel național. În, ca, în cazurile controlelor avem și un uh, schimb de informații uh, intensiv pentru aceste inspecții la frontieră, uh, pentru toate statele membre și chiar și pentru state terțe, cu un nivel înalt de angajament în întreaga Uniune Europeană în ce privește controlele o a doua problemă la care s-a referit doamna raportare e vorba de măsuri legale, juridice împotriva statelor membre dacă de mai multe ori eh, ele nu își rezolvă aceste probleme. Deci, în mod repetat, nu acționează. Sigur că eh, nu este acceptabil o asemenea situație în care statele membre, în mod repetat, își ignoră obligațiile. Eh, noi, desigur că apelăm și la Curtea Europeană de Justiție, dar a spune că în cazul controlelor eh, la importurile de produse din animale, lucrurile stau destul de bine, statele membre știu că aceste controle sunt foarte importante și își iau răspunderea foarte în serios. Asta nu înseamnă că nu se pot îmbunătăți lucrurile, după cum am mai spus. Aș mai adăuga că unde pute, acolo unde putem, uh, încercăm să găsim o soluție pe calea amiabilă, fără a ajunge în fața curții, dar unde suntem nevoiți să facem, să facem, o vom face. Apoi, doamna raportor, da, doamna raportoare s-a mai referit la importurile din țări terțe și diferențele în costuri de producție. Și ne-a întrebat când se poate aștepta Parlamentul să vadă raportul nostru, care se va ocupa de acest subiect. Eu aș adăuga că foarte recent, în decembrie, Comisia a adoptat un raport în legătură cu controlele acestea pe, la importul din țări terțe și uh, a fost pus la dispoziția Consiliului și, al Parla- și a Parlamentului. Asta după o inițiativă a președinției franceze și dacă vom avea ocazia să avem o astfel de dezbatere uh, în legătură cu siguranța importurilor, asta înseamnă că, într-adevăr, îngrijorează discrepanțele în costurile de producție între Uniunea Europeană și statele membre. Și cu mai gener, la un nivel mai general, dar și mai important, Comisia sigur că este angajată să uh, întreprindă o revizuire importantă a actualului regulament pentru controlul alimentelor și uh, pentru oameni și animale ca să punem sub o unică umbrelă tot sistemul de control uh, deci și cu alimente, furaje, tot ceea ce înseamnă hrană. Și vom prezenta această propunere în cursul anului 2012. Va fi ocazia, într-adevăr, de a avea o discuție cu toate instituțiile europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum deschid dezbaterea. Domnul Mulder. Thank you, uh, Chair. I think this is very... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este foarte important și este foarte bine că discutăm despre el în această comisie, pentru că dacă există o epidemie de, uh, de, la o boală uh, animală, atunci este foarte bine să putem reacționa imediat. De exemplu, febra aftoasă a, a uh, arătat cum am reacționat, de asemenea și gripa aviară și toate acestea și-au lăsat amprenta pe buget. Eu am încercat doar să citesc pe scurt raportul în această după-amiază când am ajuns aici. Cred că este un raport uh, foarte bun, cu concluzii utile, dar problema pe care o am eu este că raportul nu se ocupă decât de importurile legale. Dacă controlul acestora este uh, corect, așadar. Dacă ne uităm acum 10 ani, când a apărut febra aftoasă, aceasta nu a fost o consecvență, o consecință a importurilor legale, ci mai degrabă a importurilor ilegale. Și întotdeauna compar situația din Europa cu situația din America sau din Australia, țările în care am fost. Dacă intri în aceste țări, de exemplu în SUA, trebuie să completezi un formular dacă ai fost în ultimele trei luni sau trei săptămâni la o fermă întreprindere agricolă, Dacă da, atunci trebuie să răspunzi la întrebări suplimentare, trebuie să fii supus la niște teste. Deci ei sunt conștienți de aceste probleme, iar în cazul Australiei cam același lucru se, va, se întâmplă. Am vrut să aduc unor rude brânză olandeză odată și am avut plăcerea să o pierd la graniță pentru că uh, nu am putut să, uh, să intru cu ea pe teritoriul acestei țări. Dacă însă venim la Amsterdam, la Londra sau la Frankfurt, nu există astfel de controle. Aș putea să mă întorc din Africa cu uh, cârnați și cred că nimeni nu ar uh, observa. Deci ar trebui să înțelegem că tentația de a importa ceva ilegal dintr-o țară pe care am vizitat-o este destul de mare. Deci întrebarea este ce face Comisia pentru a controla aceste importuri ilegale, mai ales uh, pe lângă măsurile pe care le-am povestit din Statele Unite, Noua Zeelandă sau Australia, care sunt foarte avansate în ceea ce privește limitarea bolilor uh, contagioase. Cred că ultima dată că s-a menționat febra aftoasă în uh, America a fost în 1928. Iată deci uh, îngrijorarea mea majoră în legătură cu uh, declanșarea unor epidemii în Europa și cu legătura lor cu importurile ilegale. Pentru că acesta, impactul uh, febrei aftoase finan, impactul financiar a fost, se, se explică din faptul că importurile ilegale erau la bază și mm, britanicii, de exemplu, nu și-au folosit în anul acela nici așa numitul checking britanic pentru că uh, situația era prea dificilă. Raportoarea a făcut uh, comentariul, un comentariu important în raport legat de reciprocitate. În acest uh, context trebuie să ne gândim la tehnica de prevenire a maladiilor în Europa. În Europa există politica de non-vaccinare. Există prouri și contrauri am acceptat așadar această politică în Europa. Dacă avem o epidemie, va trebui să ucidem animale în masă. Și cred că am voie să spun că în Olanda acest lucru nu se va mai putea, pentru că reacția politică va fi foarte violentă. Nu sunt convins dacă în Marea Britanie, de asemenea, această situație, așa cum s-a întâmplat atunci, mai de mult. Deci poate că ar trebui să ne gândim din nou la politica vaccinării, însă problema este că multă lume nu va accepta această politică. În Europa se poate accepta regulamentul care s-a stabilit, dar în afară va fi foarte dificil. Noi acceptăm în Europa carne din, provenind de la animale vaccinate în America Latină ceea ce nu este cazul însă în SUA sau în alte țări. Noi suntem mai degrabă o excepție în acest context. De ce oare nu putem atunci să convingem restul lumii să accepte produsele provenind de la animalele noastre vaccinate? Chiar dacă uh, animalul a fost sterilizat, de exemplu, este, produsul este foarte uh, sigur și totuși de multe ori uh, țări, unele țări nu acceptă, de exemplu, animale sau produse din animale care au fost vaccinate împotriva febrei aftoase. Mi se pare interesant acest paradox. Mulțumesc, care cuvântul acum Comisia, pentru a răspunde la întrebările pe care le-a pus domnul Mulder. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, niște comentarii foarte pertinente. Deci, importurile, situația cu importurile legale și cu cele ilegale. Chiar în acest moment, uh, o uh, echipa noastră se află în România și uh, efectuează niște controluri legate de importuri. Nu cele tradiționale care fac subiectul raportului Curții de Conturi, ci importuri de cazuri de persoane fizice, pasageri care ajung la uh, aeroporturi uh, și așa mai departe. Deci, uh, noi uh, nu se poate spune că ignorăm problema, pentru că ar fi foarte periculos să ignorăm și lucrurile nu stau deloc așa. E clar că importurile ilegale sunt o amenințare reală. Și vedeți ce s-a întâmplat cu epidemiile animale din Europa și probabil că originele în toate aceste cazuri uh, s-au aflat în importurile ilegale. Deci uh, nu, se efectuează controle în toate statele membre. Și uh, apoi v-ați mai uh, referit și la o comparație între Uniunea Europeană și uh, Australia, Noua Zeelandă, statele din America. Bine, aici provocarea este mai importantă pentru că uh, dimensiunile frontierilor terestre europene, volumul de pasageri este foarte mare. Deci dacă am face aceleași contro- controluri, uh, controle, cred că am avea răscoale la aeroporturi din, din partea pasagerilor. Pentru că majoritatea cetățenilor, cetățenilor noștri nu ar accepta nivelul de verificări din altă parte. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim vigilenți, desigur. Noi încercăm să ne îmbunătățim activitatea, mai ales în zonele mai vulnerabile față de uh, importuri ilegale și avem un dialog constant între uh, Comisie și statele membre Sigur, acest aspect va apărea în raportul nostru viitor și în noua politică pentru uh, sănătatea anuală, care știe bine domnul Mulder că se pregătește la comisie. A doua problemă, vaccinare sau nu, nevaccinare. Și aici, uh, problemă foarte uh, importantă. Știu că acum 10 ani a fost o conferință aici la Bruxelles uh, după, după epidemia din Marea Britanie și, într-adevăr, s-a spus că majoritatea statelor membre nu ar accepta aceste vaccinuri. Uh, mulți au spus că trebuie să trecem la o politică de vaccinare, însă. Uh, aici ați menționat foarte bine obstacolele. În primul rând că uh, vânzătorii și consumatorii europeni nu ar accepta produse provenite de la animale vaccinate. Uh, noi în, Com- în Comunitatea Europeană acceptăm însă importuri de, eh, din, de produse de animale vaccinate din țări terțe. Eu aș face o distinție aici, anume europenii nu vor accepta vaccinarea în contextul unei eh, epidemii animale importante, dacă aceasta se face ca o activitate de rutină ca parte unei politici normale de sănătate animală, lucrurile vor fi mai relaxate. Însă, dacă facem vaccinările astea chiar în, în mijlocul unei crize, a unei epidemii, ei ar asocia vaccinul cu un animal bolnav. Asta e realitatea. Știm din uh, ce s-a întâmplat uh, în Marea Britanie uh, cu epidemia. Acolo s-a introdus o politică de vaccinare și lucrurile s-au oprit atunci când vânzătorii a spus nu vom vinde produse provenite din aceste animale. Deci problema nu ar fi fost rezolvată prin vaccinare. O altă problemă secundară ar fi că dificultățile în a, a face deosebirea între produse din animale vaccinate și animale infectate, după cum știe bine Mulder, domnul Mulder, există. Dificultatea este reală. Aici, sigur că se fac cercetări științifice pentru a face distinția între cele două produse, dar în concluzie problema încă rămâne. Se discută, discuțiile sunt aproape zilnice și doar acum câteva săptămâni am citit un editorial în uh, jurnalul veterinarilor și cred că va fi un subiect uh, actual și în viitorul apropiat. Dar uh, toate autoritățile veterinare din Europa sunt conștiente de gravitatea problemei. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Doamna Köstinger, dacă doriți în, în încheiere să uh, luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc Comisiei pentru informațiile foarte detaliate pe care ni le-a dat, într-adevăr informații pozitive pe care le salutăm și anume faptul că există deja progrese în domeniu tocmai ultimele întrebări ale domnului Mulder ne-au arătat cât de importantă este această temă și cât de important este să lucrăm în continuare consecvent la acest subiect. Mulțumesc încă o dată reprezentanților Comisiei și ai Curții de Conturi. Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 13, și anume raportul cu privire la delegația în Italia a, a comisiei noastre din 26 până 28 octombrie 2010. La uh, concluziune e stata... Uh, Concluziile au fost trimise tuturor delegaților într-un document foarte detaliat cu privire la activitatea noastră de trei zile, din 26 în 28 octombrie, când am vizitat două regiuni foarte importante din Italia, Abruzzo, unde principalul obiect al activității noastre se referea la utilizarea fondurilor după cutremurul din 2009 din Aquila și apoi am făcut o vizită în Campania unde am verificat utilizarea fondurilor europene, în special axându-ne pe subiectul fondurilor de urgență pentru mediu și pe subiectul deșeurilor. Au existat o serie de aspecte critice care au fost evidențiate în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri europene și publice în Italia, riscuri de pătrundere a criminalității organizate în rețeaua de utilizare a acestor fonduri, care au ieșit prin audierea magistraților și altor experți, la fel și riscul de corupție și, în mod special, au fost evidențiate o serie de aspecte necesare pentru a consolida controlele, pentru a consolida cooperarea dintre statele membre, în cazul de față colaborarea dintre Italia ca stat membru și Comisie și Parlament și cred că putem considera adoptat rezultatul vizitei delegației noastre în Italia, care a fost transmis tuturor grupurilor politice. Există colegi care doresc să intervină pe acest subiect, dacă da, vă rog, dacă nu considerăm uh, raportul adoptat, fiindcă deja a fost um, examinat de toți colegii din comisie. Nu există intervenții. Atunci, iată că am întâln- terminat întâlnirea de astăzi mai repede decât era programat și avem acum reuniunea coordonatorilor. Dacă toți colegii sunt aici, putem începe acum. Se pare că nu. Să-i chemăm și să începem reuniunea mai repede. Mulțumesc!